La urmarea demisiei doamnei Vicky Mayer, Parlamentul ia act de vacanța locului său începând cu data de 16 martie 2017, conform cu regulamentul de funcționare și informă autoritățile naționale uh, în cauză. Domnul Iacek Saruzvolski